Știți că vorbim despre eliminarea mutilării genitale la femei. Vă urăm bun venit uh, și sper că vor fi interesante dezbaterile. Doamna Coraț acum. Doamna președinte, doamna comisar Fiule, mă bucură faptul că astăzi se pare că există un acord transpartinic pentru a lansa un apel puternic de oprire acestei uh, practici uh, barbare, mutilarea genitală la femei și fete. Și mă bucură faptul că Comisia Europeană își ia un angajament prin finanțare și prin diferite comunicări pentru a face ceva împotriva acestui uh, fenomen. Cifrele sunt, uh, vorbesc de la sine. Milioane de fete, de copii sunt afectate de acest ritual. Chiar și în uh, Europa, o jumătate de milion de fete sunt afectate de această problemă. Deci cred că trebuie să considerăm acest ritual ca fiind o violență împotriva femeii și un abuz la adresa copiilor și să-l incriminăm ca atare. Deci trebuie să considerăm că um, mutilarea genitală este o infracțiune. De fiecare dată când discutăm despre acest subiect, lumea spune că Europa dă lecții celorlalți și nu respectă tradițiile diferente, diferite. Nu cred că putem accepta o asemenea idee. După cum a spus uh, secretarul general ONU, Ban Ki-moon, ar trebui să păstrăm ce este mai bun într-o cultură și să lăsăm deoparte lucrurile rele. Pentru acest lucru uh, trebuie să spunem foarte clar că violența nu este niciodată justificată de, uh, de cultură, de tradiție sau de religii. Nu impunem uh, nimănui valori, ci apărăm valorile care se regăsesc în Carta um, Drepturilor Universale ale Națiunilor Unite. Este de asemenea important să încercăm să schimbăm mentalitățile culturale să sprijinim uh, campaniile de conștientizare referitoare la uh, drepturile femeilor, campanii care se desfășoară în foarte multe state. Ar trebui să lucrăm împreună cu uh, profesioniștii din uh, domeniul sănătății, serviciilor sociale, care ne, aju- care ne ajută să identificăm mai bine grupurile afectate de acest ritual pentru a avea un succes mai mare prin uh, campaniile de prevenire. Salut uh, campania inițiată de, de Comisia Europeană legată de o toleranță zero față de acest fenomen. Sper că vom continua cu toții pe această cale. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Are cuvântul doamna Gurmai. Alex. Mulțumesc. Domnule comisar, domnule președinte, dragi colegi, acest fenomen este recurent și deși se iau măsuri, cifre, cifrele rămân impresionante nu numai în afara Uniunii Europene, ci și în interiorul ei. E vorba de o încălcare flagrantă a drepturilor de bază ale femeilor și fetelor și în plus reprezintă